2012 și cu aceasta vă rog să luați loc așadar. Procesul verbal și textele adoptate ale ședinței din 13 septembrie sunt disponibile. Există comentarii, obiecții? Nu este cazul. Herr Barry Madlena hat mir Domnul Barry Madlena și-a prezentat demisia în mandatul de deputat la Parlamentul European